Haideți să trecem la vot acum. Prima rezoluție privind proiectele de lege din Cambodgia, privind ONG-urile și sindicatele. Votăm întregul text al rezoluției. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. A doua rezoluție, Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului, reținuți Yves Makwambala și Fred Bauma, rezoluție comună a grupurilor politice. Se votează întregul text. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Votăm situația din Bahrein. Cazul lui Nabel Rajab avem amendamentul 1 după recitalul C. Cine este pentru? După considerentul C. Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Acum votăm... Acum, mă scuzați, verificăm. Se deschide votul. A votat toată lumea? Sper că a votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge amendamentul. Trecem mai departe la votul privind întreaga rezoluție. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă rezoluția cu majoritate covârșitoare. Trecem acum la Situația celor doi pastori creștini din Sudan, rezoluție comună, proiect de rezoluție comun, după amendamentul 3, după variantul 3 avem amendamentul 3 de la PP pe două părți, prima parte. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte a amendamentului. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cel puțin asta este părerea mea. Haideți să verificăm însă electronic. A votat toată lumea, se închide votul. să respingem. Acum votăm alineatul 7 al textului inițial. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliatul 8 al textului inițial. Amendament oral al doamnei Vergia. Vreți să luați cuvântul, doamnă Vergia? Oui, très rapidement. Da, pe scurt, domnule președinte, ieri seara am aflat că Trei responsabili ai uh, opoziției sudaneze ai Partidului Congresului au fost condamnați la 20 de lovituri de bici luna trecută și sentința a fost executată imediat în fața tribunalului, ceea ce este o umilință în această țară și cer Parlamentului European să integreze acest eveniment nou în uh, rezoluție. Cred că, um, cred că există consens în acest sens. Mulțumesc foarte mult! dorește să obiecteze cineva. Nu. Bun, atunci votăm aliatul 8 astfel amendat prin amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă mulțumesc. Punctul 9 al uh, textului inițial, cine este pentru, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem După considerentul F, amendamentul 1 a cine este pentru? împotriva? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 al PPE-ului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și considerentul H, textul inițial, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm întregul text al rezoluției prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. se adoptă cu majoritate covârșitoare această rezoluție. Vă mulțumesc foarte mult!